Încă o dată, bună ziua tuturor și bun venit petiționarilor care au sosit în sală. Mă bucur că sunteți cu toții prezenți și sper că veți avea răbdare cu noi um, până trecem prin formalitățile um, de la începutul ședinței de comisie. Mai întâi, adoptarea proceselor verbale de pe 16 iulie au fost uh, trimise tuturor. Eh, putem să le considerăm adoptate. Da, bun. Nu am comunicări ale președintei. Dar doresc să vă spun multe de la eh, ședința coordonatorilor se vor adăuga mai multe petiții la ordinea de zi a ședinței din noiembrie dacă primim un răspuns din partea comisiei. Ve veți vedea numărul acestor, uh, acestor petiții. În urma, în legătură cu petiția bebelușilor dispăruți sau furați în Spania, cu mulți ani în urmă, coordonatorii au hotărât să invite o organizație sau două care se ocupă de acest subiect și să țină cont și de aspectele transfrontaliere. Deci să cheme pe cineva și din Regatul Unit. Coordonatorii au căzut de acord să invită și pe doamna ombudsman Emily O'Reilly la ședința din noiembrie și am discutat și despre activitatea comisiei în următoarele luni până la sfârșitul mandatului și pregătim acum lista subiectelor prioritare în legătură cu care trebuie uh, să finalizăm uh, activitatea noastră până uh, la sfârșitul mandatului. Coordonatorii ne vor transmite prioritățile lor până pe 8 octombrie. Coordonatorii au căzut de acord și în legătură cu calendarul pentru raportul anual și raportul anual al doamnei ombudsman pentru 2017. Acestea vor fi pe ordinea de zi a plenarei în decembrie. În legătură cu recomandările um, contestate, ele au fost adoptate în forma propusă de, emisie, cu, de mine cu uh, excepția petiției 0308, care va rămâne deschisă la punctele B Detaliile vor fi uh, transmise în scris în legătură cu vizitele de studiu și, um, uh, și audieri. Am discutat și vom lua o decizie la următoarea ședință din octombrie. Coordonatorii au hotărât ca vizita la Valedora pe 17 și 18 decembrie Uh, să aibă loc și ne bucurăm să anunțăm că coordonatorul de la PPE, Peter Iar, însuși va participa. Și-a confirmat, deci, participarea. Am discutat despre situația negocierilor în curs cu Consiliul și Comisia și confirmăm că raportorul pentru articolul 14 în uh, este uh, domnul Preda de la PPE. Conferința cu parlamentele naționale va avea loc pe 27 noiembrie și am luat notă de programul actualizat care a fost trimis joia trecută. Petiția 48 privind poluarea aerului la, Val poluarea aerului la Valencia rămâne deschisă. Așa au hotărât uh, um, coordonatorii și să trimită scrisori autorităților spaniole. Acesta este, acestea au fost concluziile ședinței coordonatorilor. Următorul punct de pe ordinea de zi este un, un vot în legătură cu uh, rolul uh, Oficiul German de Asistență Socială pentru Copii și Tineret, Jugendamt, în litigile familiale transfrontaliere. La solicitarea grupurilor S și D și EFDD, coordonatorii au hotărât să pregătească o rezoluție privind rolul uh, Jugendamt și această decizie a fost luată în iunie. Acum textul este disponibil și uh, grupurile pot să îl modifice coordonatorii au luat o decizie ca textul să fie disponibil doar în limba engleză ca să putem să avansăm mai rapid. Asta înseamnă că toate amendamentele trebuie să fie depuse tot doar în limba engleză. Sper că poți opera cu toții ca să ajungem la cât mai multe compromisuri și să transmitem un mesaj clar înainte de plenară. Votul în această comisie va avea loc pe 9 octombrie și propun ca termenul pentru amendamente să fie vineri pe 28 septembrie. Deci e puțin mai târziu decât am anunțat inițial, cu două zile mai târziu. Iată ce am avut de spus. Și acum Aș dori să votăm. Bună, Roberta! Votăm, de fapt, dacă suntem pentru sau împotriva textului. Cine este pentru text? S&D, uh, eh, Greens socialiștii versi FDD. Nu cred că trebuie să votăm electronic. E game? Cine e împotrivă? Cine se abține? PP-ul. Bun. All in favor of the text. Deci, sunt, deci textul se adoptă puteți să modificați cât doriți și termenul pentru amendamente este 28 septembrie, vinerea viitoare. Cine dorește să ia cuvântul? Virginie? Mulțumesc, doamnă președinte. Având în, în ce, ce privește termenul, am putea să-l amânăm până pe 1 octombrie? și să putem să trimitem, să transmitem amendamentele prin 84 uh, AM. E vorba de 300 de petiții importante. Să nu uităm că e vorba de aplicarea și respectarea dreptului copiilor, drepturilor copiilor. Subiectul a fost mult abordat în acest Parlament și am dorit, aș dori să avem o rezoluție uh, Uh, cât mai bună și cât mai completă. De aceea fac această solicitare. If we now push the dead... Dacă amânăm și mai mult termenul, având în vedere că l-am amânat deja o dată, pot să mai dau și mai mult timp, dar atunci nu va ajunge în plenară până atunci. Deci depinde de dumneavoastră. Pe mine nu mă deranjează. Putem să amânăm și cu o săptămână, și cu două săptămâni, și cu o lună, dar atunci ajungem plenară în decembrie sau în ianuarie. Din informațiile mele, spune doamna Rozier, este că dacă amânăm până pe 1 octombrie, putem să păstrăm data în plenară dacă uh, folosim depunerea de amendamente prin 84 am. Astfel, dacă amendamentele sunt depuse direct online, uh, economisim timp. Grupul EFTD dorea un termen suplimentar de încă două zile. Inițial termenul a fost pe 26, apoi EFTD a spus că are nevoie de încă două zile, 28, dacă doriți mai mult timp. Doresc să întreb secretariatul care ar fi uh, consecința. this is the, following, uh, that we have now planned uh, for a vote. Votul în comisie este prevăzut pentru 9 octombrie. Dacă doriți să depuneți multe amendamente, mm, secretariatul nu va putea să uh, asigure votul pe 9 octombrie. Și atunci înseamnă că raportul va fi votat în plenară poate în decembrie, dar știu că plenara din decembrie va fi deja foarte uh, încărcată. Dacă sunt doar câteva amendamente, nicio problemă, dar dacă sunt multe amendamente, atunci va fi dificil. Bun, păstrăm data de 28 atunci, dar măcar putem depune amendamentele prin 84AM ca să le semnăm împreună, ca să, avem, să folosim acest instrument care să ne permită să lucrăm mai ușor, mai ales dacă termenul este 28. Și am înțeles că nu putem să amânăm termenul pentru a păstra uh, calendarul pentru plenară. Bun, deci atunci. Termenul va fi 1 octombrie, ora 12. Aveți toată dimineața la dispoziție. Nu dar mai ales ca amendamentele să fie depuse prin 84AM. E posibil asta? Dacă nu, putem păstra data de 28, dacă putem folosi sistemul. Ok, go ahead. Bine. Puteți. <laughs> Termenul va fi ora 15 pe 1 octombrie. Dar putem folosi sistemul 84AM? Termenul este ora 15. Doamnă președinte, nu vă întreb uh, când e ora sau data limită. Vă întreb dacă putem folosi instrumentul electronic. Secretariatul va încerca. Bun. Am votat în legătură cu întrebarea cu solicitarea de răspuns oral adresată Comisiei. Acum avem uh, întrebarea um, cu, cu solicitare de răspuns oral pentru Consiliu. Cine este pentru? Aceeași, împotrivă, PP-ul, nu? Cine se abține? Bun. Deci, aceeași majoritate și în legătură cu această întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Consiliului. Deci am votat pentru ambele instituții, Comisia și, și Consiliu. Bun. The next item. Următorul punct este rezoluția deci am discutat și am votat întrebarea orală. Trecem acum la examinarea unui proiect de rezoluție. Doresc să vă întreb dacă doriți să luați cuvântul în legătură cu acest subiect. Nu? Eleonora. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cuvântul în legătură cu uh, proiectul de rezoluție pe care îl pregătește această comisie, pentru că eu consider că textul trebuie integrat. Este important să abordăm câtva exhaustiv elementele critice legate de un sistem juridic unic ca cel german, deci care într-adevăr este unic în Europa, când vine vorba de dreptul familiei, și în acest context, Jugendamt uh, funcționează și subiectul este extrem de controversat și trebuie aprofundat. Continuă să existe probleme grave uh, denunțate de altfel de mulți petiționari, multe petiții adresate Parlamentului European, mai ales de părinți de naționalitate alta decât germană, care ne-au vorbit despre uh, discriminările grave pe care le-au suferit în urma procedurilor și practicile autorităților germane. Um, și printre aceste autorități uh, se află Jugendamt și deci există multe uh, dispute familiale transnaționale, având în vedere și în cazul, în cazul în care există copii minori. Trebuie să apărăm uh, bunăstarea, uh, drepturile copiilor, minorilor. Problema este că sunt în risc tocmai principiile Uniunii Europene, printre care se numără uh, egalitatea în fața legii, dreptul la un recurs uh, efectiv și a unui judecător imparțial și uh, protecția vieții private și familiale. În uh, mai mult de 10 ani s-au făcut multe anchete privind Jugendamt și sistemul german al dreptului familiilor, familiei făcute de acest Parlament și de această Comisie pentru Petiții. Dar, din păcate, toate solicitările făcute autorităților germane, dar și Consiliului și Comisiei Europene, nu au avut urmări. Deci, recomandările făcute de un grup de lucru în, um, creat în această comisie, um, făcute în uh, mai 2017, nu au fost luate nici ele în considerare. Deci, în ciuda apelurilor noastre de-a lungul anilor, uh, Ne aflăm astăzi uh, în situația, într-o situație paradoxală. Nu sunt disponibile nici măcar statistici, adică date, cifre concrete în legătură cu rezultatul judiciar al uh, um, conflictelor familiale uh, în cazul în care există copii minori și un părinte nu este de naționalitate germană și nici în legătură cu cazurile în care judecătorii nu au aplicat recomandările Jugendamt. Din punctul nostru de vedere, este inacceptabilă abordarea formalistică a Comisiei Europene în legătură cu acest subiect. Um, deci, Comisia neagă posibilitatea de a se face o anchetă detaliată în legătură cu această situație. Din punctul nostru de vedere este fundamental să facem lumină și consider că și de aceea vom depune amendamente la rezoluție și voi prezenta pe scurt amendament, elementele cele mai importante legătură cu care ă, vom depune amendamente. E vorba de comportamente din partea autorităților germane care aproape criminalizează situația uh, părintelui care nu este german, nu se aplică hotărârile um, unor tribunale din alte state membre, um, se recunoaște autoritatea parentală părintelui german sistematic și nu se apără interesul superior al minorului uh, Uh, care um, înseamnă, din punctul lor de vedere, prezența minorului pe teritoriul german, chiar dacă uh, există cazuri uh, um, de proaste tratamente și practic părăsirea domiciliului de părintele care nu este german este singura posibilitate de a pune capăt acestor acte de violență. Voi depune amendamente în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, Virginie. Mulțumesc, doamnă președinte. Această rezoluție este deosebit de importantă pentru că uh, avem o serie întreagă de petiții, un număr mare care tratează aceeași problemă, aproximativ 300 de petiții în legătură cu acest subiect uh, și ne gândim la impactul asupra mediului, dar și asupra vieților. De, aici este vorba de situații în care familiile eh, sunt eh, despărțite cu impactul asupra copiilor și cu probleme pentru toate persoanele implicate. Deci există acum și o dificultate eh, în ce privește prevederile legale. Uh, pentru că există un mecanism, acest uh, organism, oficiu de protecție a copiilor, îi discriminează sistematic pe părinții care nu sunt germani și nu sunt rezidenți în Germania. Există o serie întreagă de petiții care spun că uh, și organele juridice nu recunosc valabilitatea unor acte care au fost uh, emise uh, în afara Germaniei. Deci noi avem uh, organizate uh, vizite la fața locului, am adoptat uh, recomandări, există un grup de lucru care funcționează de câteva luni. Deși totuși prea puține acțiuni au fost întreprinse pentru a garanta respectul regulamentului Bruxelles 2 bis în ce privește legislația europeană. Este absolut obligatoriu ca atunci când se uh, apară cuplurile binaționale, prevederile articolilor 8 și 10 pentru a determina reședința um, copilului trebuie să fie respectate de asemenea articolele 15 și 16 pentru a determina jurisdicția uh, competentă. Deci um, trebuie uh, respectată jurisprudența Curții Europene de Justiție. Pentru că uh, de ani de zile apar probleme. Comisia Europeană trebuie să-și asume responsabilitatea, rolul care îi revine pentru ca Bruxelles 2 bis să fie aplicat. Dar de ani de zile, în ce privește competența judiciară, uh, nu se acționează uh, corect. Și ca atare se ajunge la situații disperate. Odată în plus, trebuie să amintim Comisiei să uh, acționeze uh, conform obligației de a veghea asupra respectării tratatelor și jurisprudenței europene. Telephone is living its own life. Îmi cer scuze, se pare că telefonul are o viață proprie. <laughs> Încă o dată, scuze. Avem și alți raportori din umbră, dar se pare că nimeni nu dorește să intervină, de aceea dau cuvântul doamnei Linford, reprezentanta Comisiei. Or Mrs. Seti, I have... Sau doamna Seti, nu știu, sunt două reprezentante, puteți decide dumneavoastră, dar mulțumesc, doamna președintă. Sunt Valeria Seti, coordonatoare pentru drepturile copilului. Comisia dorește să mulțumesc Comisiei pentru angajamentul cu care a îmbrățișat rezolvarea acestei probleme. Iar în ce privește cele trei elemente care figurează în proiectul de rezoluție și apelul care se face la Comisia. În ce privește invitația de a colecta mai multe date și de a face verificări corecte, uh, Vreau să vă spun că dreptul familial uh, uh, în ce privește uh, Uh, drepturile copilului aici uh, nu uh, se aplică. Articolul 79 reformării regulamentului de la Bruxelles, în schimb, este aplicabil. Dar asta nu înseamnă colectarea de date în, în ce privește toate problemele legate de dreptul familial. Dar în ce privește apelul de a organiza uh, pregătiri, training. Um, vreau să vă spun că noi avem o acțiune anuală în care participă peste 300 de persoane direct implicate în apărarea drepturilor copilului, pentru că ne dorim promovarea bunelor practici, schimburi de bune practici cu toți cei care sunt actori cheie în acest domeniu, reprezentanții ai uh, serviciilor sociale, sau de protecție a copilului. Există și un grup informal de experți la nivelul Comisiei în ce privește drepturile copilului și obiectivul este promovarea practicilor uh, și schimburi de experți în ce privește bunele practici se discută chestiuni uh, specifice domeniului și se colaborează cu responsabilii naționali. Rețeaua europeană în ce privește uh, probleme judiciare uh, punem accentul și pe experiența în ce privește uh, problematica transfrontalieră a familiilor din state membre diferite. În ce privește apelul de cofinanțare și promovare a unei platforme privind sistemele uh, funcționale în uh, domeniul familial, trebuie să existe un program care să garanteze egalitatea cetățenilor și ne-am străduit să îmbunătățim capacitatea sistemului judiciar Uh, specializat pe protecția și drepturile copilului și am acordat o atenție deosebită în uh, implementarea unor sisteme integrate de protecție a copilului o prioritate pentru 2018 uh, în ce privește cooperarea judiciară în materie civilă este îmbunătățirea situației copiilor implicați în cazuri Uh, civile, cooperare și în domeniul dreptului familial. Și uh, concluziile au fost puse la dispoziție pentru a uh, putea acționa în ce privește răpirile de copii, dar și în ce privește protecția copilul, copilului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru această informare și acum pot interveni în dezbatere alți membri. Then I think we just confirm. Peter, would you like to say Peter, dorești să intervii? Vreau să fac o completare. Problema este că trebuie să avem în centrul atenției binele copilului, iar uh, în petiție mi se pare nesatisfăcător faptul că petiționarul nu este copilul. Mă întreb cum putem pune în centrul atenției uh, binele copilului. În ce privește sistemul din Germania, cine apără uh, binele copilului? Acest oficiu de protecție a copilului este de fapt cel care trebuie să vorbească în numele copilului. Poate a existat și o problemă de traducere. Colega din Franța a spus că mm, acești copii nu mai pot să beneficieze de părinți. Este fals. De fapt, părinții sunt cei care sunt într-o situație conflictuală și rămân fixați pe anume poziție, fie ea, fie el să primească dreptul de a îngriji uh, copilul pe viitor. Sigur că cel care pierde, părintele care pierde un asemenea proces este cel nemulțumit care după aceea se adresează nouă cu o petiție. Există o convenție, trebuie să vedem cum poate respecta aplicarea convenției binele copilului. Pentru că părintele care locuiește împreună cu copilul ar trebui să aibă până la urmă uh, dreptul să-l crească. Dar atunci când uh, părinții se despart și uh, trăiesc și în state diferite, apare problema pentru copil. Noi, ca membri ai Comisiei Peti, ă, nu avem dreptul să luăm decizii juridice. Și câteodată nu e fair play ă, când ă, faci speranțe acelui părinte care ni s-a adresat că îi vom rezolva problema, pentru că nu avem competența să producem această rezolvare. Uh, eu cred că, în ultima instanță, Bruselul și Comisia nu au competențe în acest domeniu și este mai onest să dăm un asemenea răspuns. Eleonora, you just have... Eleonora, ai avut cuvântul. Dorești să mai intervii o dată? Pentru că ne aflăm în întârziere. Foarte pe scurt. După Intervin după ce am ascultat răspunsul Comisiei Europene Repet, Comisia are aceeași abordare formalistică pe care am denunțat-o în intervenția mea inițială. Mă întreb, pe ce bază construim Uniunea Europeană dacă nu reușim să garantăm uh, Uh, apărarea bunăstării minorilor pe întregul teritoriu al Uniunii, pentru că aici avem o problemă pusă în evidență de extrem de multe petiții care se, care se referă la cazul uh, dreptului familiei din Germania. Dacă nu reușim să garantăm uh, bunăstarea copiilor noștri, a viitorilor generații, ce Uniune Europeană construim noi? Deci, atitudinea Comisiei mi se pare uh, Uh, una de evitare, uh, pentru că nu aplică principiile pe care dorim să se bazeze Uniunea Europeană. Pitera. Mulțumesc, doamna Pitera. Dziękuję, pani przewodnicząca. <clears throat> Od początku... Mulțumesc, doamna președintă. În ce privește această rezoluție privind drepturile copilului, am avut impresia că ideea legată de uh, competențele pe care le avem uh, se bazează pe o abordare unilaterală, pentru că nu avem cunoștințe legate de codurile familiale din statele membre. Nu cunoaștem exact uh, contextul care a dat naștere la respectiva petiție. Deci este o abordare unilaterală. Nu știm niciodată care este punctul de vedere al părții adverse. Deci trebuie să știm până la urmă ce conțin aceste coduri familiale. Și, de asemenea, trebuie să știm uh, cum uh, au continuat procedele, dacă s-a făcut până la urmă un apel la Curtea de Justiție sau nu. Noi, sigur, ne confruntăm cu descrierea unor situații dramatice și suntem acuzați că nu reacționăm serios la aceste situații dramatice. Dar adesea se întâmplă ca oamenii să uh, prezinte într-o manieră exagerată uh, situația uh, respectivului caz. Și sigur că soluțiile care au fost pronunțate pe plan național nu sunt convenabile pentru petiționar. Deci, până la urmă Comisia Europeană nu poate avea soluții bazate pe emoții, uh, pentru că noi uh, trăim în uh, locuri foarte diferite și sigur că o prezentare foarte dramatică a unui caz poate să ducă până la urmă și la rezolvare, dar noi nu putem judeca. Trebuie să vedem doar care sunt procedurile, care sunt hotărârile judecătorești. Adesea, persoanele care sunt uh, autoarele petiției se tem că vor pierde în instanță. Deci, Revenind la prezentările dramatice ale cazului, la faptul că um, prezentările stârnesc emoții, uh, poate că ele nu uh, prezintă totuși un adevăr obiectiv. Și atunci e greu să decizi în legătură cu binele copilului. Mulțumesc, doamna Pitera. Dați-mi voie să conchid că vom avea o rezoluție pe, uh, și uh, există un termen limită pentru amendamente stabilit a fi pentru octombrie la orele 15. Și să ne gândim că uneori mai puțin poate să însemne mai mult. Trecem acum la petiția următoare, 1018 în legătură cu un incinerator la Storovo în Slovacia petiționarii sunt cu noi, Damaș și domnul Zoltan. Unde vă aflați? Bun, venit în comisia noastră. Aveți cuvântul pentru 5 minute, dar fie că va vorbi o singură persoană, fie amândoi, dispuneți doar de 5 minute împreună. Vážená predsedkynia, vážení poslanci. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor europarlamentari, ținem să vă mulțumim pentru ocazia oferită de a participa la întrunirea Comisiei PETI în care se discută petiția din uh, regiunea Șturova din Slovacia. Voi vorbi în maghiară, dacă mi se permite, limba mea maternă. În primăvara anului 2017 nu ne mai rămăseseră decât trei zile, dar în acele trei zile am strâns 8.000 de semnături privitoare la uh, instalația de tratare a deșeurilor pe bază de piroliză. De ce? Pentru că e vorba despre un incinerator de deșeuri conform legislației Uniunii Europene. Însă, din păcate, nu este nici de cum o instalație bună de tratare a deșeurilor, ba din potrivă, are un efect negativ sporit asupra întregii regiune. Noi avem uh, o tehnologie, uh, deci conform uh, legislației, trebuie să se folosească cele mai bune standarde de tehnologie disponibile în Uniunea Europeană. Ori, în această regiune, nivelul de prevalență al multor boli este foarte ridicat. Zona este foarte frumoasă în același timp, cu peisaje minunate și orașe de asemenea. Avem băi termale și turismul termal este foarte răspândit în zonă. Regiunea noastră beneficiază de temperaturi ridicate și oferă posibilități uh, foarte bune pentru viticultură. Așadar, o instalarea unei astfel de, mm, unui astfel de incinerator ar schimba toată regiunea noastră și ar distruge toate uh, sursele de venit ale populației. E vorba despre turism, viti și vinicultură și așa mai departe. Așadar, vă rugăm pe baza faptelor ce tocmai au fost pomenite să tratați această chestiune. Nu avem niciun incinerator în funcțiune deocamdată, însă investitorul uh, face tot ce este în, în putință pentru a-l deschide. Noi vrem să fie pus uh, capăt acestei uh, construcții pentru că efectele la adresa vieților noastre și mediului înconjurător ar fi teribile. Vrem să uh, garantăm un aer curat pentru generațiile viitoare. Da, mi se pare foarte rezonabil. Vrem să păstrăm uh, natura și resursele naturale pentru generațiile următoare. Da, mi se pare o cerere întru totul uh, rezonabilă. Vreți să luați cuvântul? Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte și vă mulțumesc pentru introducerea acestui uh, element atât de important pe ordinea dumneavoastră de zi. În fotografie puteți vedea un monument care face parte din uh, o lungă suită de monumente din regiunea noastră. Uh, Eștergom a devenit un, un monument memorial, a fost Aici se regăsea capitala cea veche a Ungariei și tocmai de aceea am fost șocați să aflăm că un astfel de incinerator va fi uh, construit în Șturovo, care este la doi pași de acest, această clădire memorială. Ni s-a spus că acest incinerator de deșeuri, din punct de vedere al tehnologiilor, este foarte controversat pentru că nu există garanții pentru securitatea tehnologică, nu s-a făcut o evaluare a riscurilor, nimic care să arate realmente care ar fi uh, efectele acestei uh, instalații de incinerare asupra întregii regiuni această tehnologie nu este nici de cum sigură și este departe de a se ridica la cele mai bune standarde de tehnologie disponibile ale UE și nu este bună nici pentru populația din zonă. Guvernul local din Estergom a intervenit în numele statului și ministrul agriculturii de asemenea a cerut uh, destul de multă documentație în această privință. În secolul al XXI-lea pur și simplu nu este posibil ca într-un oraș în care uh, trăiesc uh, cetățeni maghiar să se uh, permită așa ceva și adevărul este că noi am aflat despre această construcție accidental. Din câte știm, s-ar uh, crea doar 17 locuri de muncă la această instalație de incinerare. Este întru totul inacceptabil. am uh, strâns 8.000 de semnături împotriva acestui proiect. Vă rugăm să ne ajutați să punem capăt construirii acestui incinerator. Vă atrag atenția asupra faptului că în, în, uh, aceste standarde sunt departe de a fi cele mai bune standarde de tehnologie disponibile. Vă mulțumesc, dar voi da acum cuvântul Comisiei, doamna Michelson. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc petiționarilor pentru prezență și pentru explicații. Proiectul face obiectul unei evaluări eh, eh, directivei privind evaluarea de impact, care este de altfel în curs această evaluare a impactului. Evaluare care trebuie să ofere posibilitatea publicului vizat de a furniza observații pe marginea proiectului și atunci când se dă decizia în privința construcției de către autorități, acestea trebuie să arate cum a fost uh, luată în calcul uh, opinia publică în acordarea acestei autorizații. Precum spuneam, evaluarea de impact este în curs și la finele acesteia se poate da permisul de construire și exploatare. Și chiar și această decizie poate fi atacată de către public. Deci se poate interveni la nivel național și așa este cel mai bine, cel mai eficient. Apoi, vă asigur, acest proiect, într-adevăr, este un incinator de deșeuri, deci face obiectul unor uh, reguli foarte, foarte stricte. Deci se aplică directiva privind emisiile industriale, și se aplică niște uh, valori maxime și minime de emisii industriale, cât și de substanțe poluante degajate în aer și în sol. Mai mult, ați vorbit despre cele mai bune tehnici disponibile. Aveți dreptate. Există obligație în baza directivei privind emisiile industriale să se aplice aceste cele mai bune standarde de tehnologie disponibile. Ce sunt acestea? Nu e doar o tehnologie. Deci noi nu putem impune o tehnologie operatorilor, dar operatorii trebuie să ia în seamă o serie întreagă de tehnologii care să le permită uh, îndeplinirea anumitor uh, niveluri de emisii. La ora actuală, Comisia pune la punct, pune la punct pentru sectoarele vizate de directivă decizii de punere în aplicare prin care se stabilesc concluzii în privința celor mai bune standarde de tehnologie disponibile. E vorba despre praguri de emisii încă și mai stricte decât cele uh, impuse prin directivă. Un prim proiect va fi discutat la începutul anului viitor împreună cu statele membre și părțile implicate. Deci, iată, încă o ocazie de a vă implica în tot acest proces. Comisia dorește așadar să stabilească um, emisii, praguri de emisii mai dure. La finele anului viitor, începutului 2020, va fi um, um, va intra în vigoare acest lucru. Deci și, care sunt aplicabile noilor centrale construite și se aplică și centralelor deja existente um, care în curs de patru ani de zile trebuie să se alinieze la aceste noi valori. Dacă nu fac acest lucru, vor avea de suferit. Deci, eu cred că dacă interveniți la momentul potrivit pe parcursul procedurii, vă puteți asigura că acest incinerator va respecta emisiile, limitele de emisii aplicabile în baza directivei acum, dar și care să respecte limitele mai stricte care sunt în pregătire. Vă mulțumesc. Bun, dau acum cuvântul membrilor comisiei noastre. Cearti. Vă mulțumesc. Da, voi vorbi în limba slovacă. Întâi de toate, salutăm activitatea petiționarilor și poziția Comisiei Europene, care evaluează această situație foarte serios și care a explicat uh, cum se va face această evaluare și pe viitor. Am parcurs întregul material și anexele și am descoperit cinci puncte de contencios, aș putea spune. În primul rând, tehnologia și evaluarea viitoare de către Comisia Europeană. Ei bine, eu nu cred că trebuie subestimat acest punct, nici de cum. Apoi, prăbușirea din cauza legislației actuale și viitoare, Apoi turismul și peisajul, frumusețile regiunii. Da, într-adevăr, este o regiune pitorească care atrage turiștii din toată lumea. A fost uh, propusă să devină o uh, zonă de patrimoniu UNESCO. Deci dacă trebuie făcut o astfel de investiție, de ce s-a ales un tocmai un astfel de loc? Apoi, mi se pare că este un conflict între interesul public și interesul unor anumitor grupuri. Eu cred că interesul public trebuie sprijinit și trebuie să îi se dea întâietate în fața unui grup de investitori. În fine, cea de-a cincea problemă, cea subliniată și de petiționari, faptul că practic nu a avut loc o discuție între autorități și cetățeni pe marginea acestui proiect. Mi se pare interesant faptul că mii și mii de cetățeni au semnat această petiție. Uh, e vorba despre cetățeni din ambele țări, pentru că aici vorbim despre o regiune transfrontalieră. Eu am trei propuneri. Probabil am putea trimite această petiție către uh, Comisia Tehnică a Parlamentului, deci ENVI, și să cerem un aviz din partea ENVI pe marginea acestei petiții. În al, în al doilea rând, am putea scrie o scrisoare ministrului uh, mediului din Slovacia, prin care să-i cerem uh, să i exprime poziția și planurile în această privință și de asemenea am putea continua să monitorizăm procesul legislativ așa cum uh, spunea Comisia. Pe scurt, propun ca această petiție să rămână deschisă până ce se va fi clarificat această chestiune. Sper să primim uh, răspunsuri din partea tuturor părților implicate până la începutul anului viitor și atunci putem rediscuta petiția având la dispoziție informații pertinente și să luăm o hotărâre în consecință. Mulțumesc, Pal. Domnul Helveni? Cum se pronunță corect? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, am să vorbesc și eu în limba mea maternă. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de membru al Comisiei ENVI, pe, permiteți-mi să vorbim despre fapte aici și nu despre sentimente. Da, s-a vorbit despre Comisia ENVI. Ei bine, am avut posibilitatea să mă familiarizez, familiarizez cu această cauză ar fi vorba despre prelucrarea 20.000 de tone de pneuri și deșeuri de plastic. Încă de la început, investitorul pur și simplu nu a fost în stare să ofere suficiente informații cetățenilor, locuitorilor din zonă, atât din zona rurală cât și urbană. Dacă Comisia are mai multe planuri în această privință, foarte bine, dar clar, nu a avut loc o consultare publică pe marginea acestui caz. Până nu se va face aceasta, nici nu are sens să mai discutăm. S-a spus deja că um, din uh, cauza amplasării acestei uh, uzine și um, vântul ar putea răspândi poluarea peste două țări până la urmă. Apoi, într-adevăr, metodologia folosită, tehnologia folosită este cea de piroliză. Ori, conform uh, metodologiei uh, europene, este vorba despre incinerare de deșeuri. Iar emisiile de uh, monoxid de carbon, de azot și alte substanțe toxice ar fi practic asigurată. Deci ar fi vorba clar despre poluarea unei întregi regiuni. Pur și simplu nu reușesc să înțeleg cum s-ar putea au, să se autorizeze o astfel de instalație pe bază de piroliză care ar pune în pericol viața a 40.000 de persoane din regiune și ar pune în pericol uh, cea mai mare regiune viticolă din Slovacia. Am trimis întrebări scris către comisie și am primit un răspuns pe care nici nu știu cum să-l calific, însă conform căruia e clar că Comisia nu privește cu seriozitate această chestiune. Mi se pare inacceptabil. Mulți localnici au protestat la adresa acestei uh, instalații, um, ale cărei uh, efecte periculoase sunt evidente și, din păcate, nu au fost deloc uh, ascultate aceste probleme ale cetățenilor. Și în plus de asta, este vorba despre o regiune transfrontalieră, deci este cu atât mai grav. Vă mulțumesc pentru aceste contribuții. Da, vă rog să aveți uh, încredere în instituțiile europene că vor apăra ca întotdeauna mediul înconjurător. Bun. Haideți să ne reîntoarcem la petiționari. A, nu, Peter? O singură sugestie vreau să fac. Pentru că într-o situație similară am uh, avut deja uh, o experiență dacă transmitem Comisiei Envi această problemă. În ce privește investițiile în zonele de graniță, nu există obligația de informare reciprocă. De, de fapt, însă ă, decizia ar trebui luată în comun. Obligația de informare în zona transfrontalieră este doar când ă, e vorba despre o zonă naturală protejată. Nu e cazul nostru aici. Deci aici se face de către statul național în care se face investiția o verificare privind impactul asupra mediului dacă ă, acționezi în domeniul privat, în zona transfrontalieră, trebuie să te consulți cu statul vecin. Deci eu cred că și în Comisia Envi ar trebui ă, să se străduiască să reglementeze investițiile de acest tip în zonele ă, de graniță. Poate că introducem această sugestie și în adresa noastră um, către Comisia Envi. Cum se rezolvă lucrurile în zonele de frontieră când uh, nu este vorba de zone protejate? Peter? Mulțumesc, Peter. Cred că am dat cuvântul tuturor colegilor care doreau să iau cuvântul pe acest subiect. Acum Dau cuvântul din nou petiționarilor pentru a reacționa la cele spuse de colegi în maximum două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Încă o dată aș dori să vă adresez solicitarea noastră. Pe baza argumentelor exprimate, aș ruga, v-aș ruga uh, să continuați să vă ocupați de acest subiect, chiar dacă um, nu funcționează încă um, uh, instalația de incinerare. Um, se face totul pentru ca um, uh, această instalație să funcționeze cât mai repede. Noi dorim să oprim proiectul uh, și să evităm efectele sale negative asupra vieții și sănătății noastre. Am dorit ca regiunea noastră să rămână nepoluată uh, și astfel vor putea profita de ea și generațiile următoare. Aș dori, să, aș dori să reacționez și eu pe scurt. Vă mulțumesc tuturor pentru intervenții. Da, cred că este absolut absurd că nu există niciun fel de dialog între cele două părți ale frontierei acest lucru înseamnă că nu există legislație necesară. De aceea uh, suferim de poluare și contaminare. Mulțumesc! Mulțumesc! Așa, uh, ă, petiționarul a spus-o foarte bine. Chestiunea este transfrontalieră. Aerul și apa nu respectă frontierele. Deci eh, este un subiect simbolic important de abordat cu spirit european. Cred că trebuie să păstrăm petiția deschisă și să transmitem Comisiei Envi pentru aviz. Am informat deja Comisia Envi în ianuarie și putem spune că dorim eh, să ne transmită un aviz înscris Bineînțeles, vom trimite o scrisoare și guvernului slovac și vom rămâne în contact cu Comisia, pentru că Comisia este gardiana tratatelor. Este toată lumea va suferi dacă se deschide, dacă începe să funcționeze această instalație. Vom, voi vorbi în scrisoare despre importanța evaluării de impact este foarte important să se facă această evaluare conform convenției de la Orhus. Cei afectați trebuie să fie consultați foarte temeinic. Deci trebuie să subliniem neapărat în scrisoare acest lucru. Iată ce vom face. E toată lumea de acord? Bun. Vă mulțumesc foarte mult. Drum bun înapoi în Slovacia. Eh, spre colțul dumneavoastră de Europa. O zonă frumoasă. Trecem la următorul subiect. E vorba de vizita eh, la, în Parcul Național Doniana, care a avut loc acum câteva zile. Delegația a fost condusă de domnul Ciachi. Eh, vă rog, domnule Ciachi, să luați cuvântul. Mulțumesc. Voi vorbi limba maghiară. Am uh, petrecut trei zile în Spania. Programul a fost foarte interesant. Doresc să mulțumesc secretariatului pentru felul în care a organizat această vizită. Mulțumesc și consilierilor noștri. Ne-am întâlnit cu petiționarii. Ne-am întâlnit cu reprezentanții unor ONG-uri din uh, Sevilla, de asemenea, și problema are mai multe dimensiuni. Parcul Național este foarte frumos și este pe cale de a fi finalizat, să spunem. În acest parc național sunt câteva probleme de mediu. Există pericolul ca uh, mediul să fie poluat. Uh, o altă problemă gravă este faptul că în Spania și în acea regiune există um, penurie de apă, deci uh, resursele hidrice trebuie protejate. Um, există de asemenea și o utilizare ilegală uh, prin fântâni construite ilegal și deci, aceste foraje ilegale uh, iau apa din alte regiuni și, în consecință, de aceea mor anumite plante. Autoritățile și reprezentanții guvernului spaniol au spus că folosirea ilegală trebuie să pună capăt acestei folosiri ilegale a apei Conform informațiilor noastre, între 300 și 350 de foraje au fost deja închise. Sperăm să se continue să se închide și alte foraje în viitor. Gestionarea apei trebuie făcută în mod reglementat și doar legal. O altă problemă e și mai gravă e, zona este parc național, așa cum am spus. Și um, se extrage gaz din această zonă. Se exploatează multe resurse. Um, problema este legată de rezervele strategice de gaze. Um, um, se face import din Africa um, prin uh, conducte de mare presiune și s-a hotărât că aceste rezerve strategice de gaz să fie stocate tocmai în Parcul Național. Um, aceasta este o problemă gravă, pentru că este o zonă seismică și Există deci un risc de catastrofe naționale. O a patra problemă este legată de, de agricultură. Uh, solul în această zonă este de calitate, deci există activități agricole în afara parcului național și acestea au loc și în parcul național. E nevoie de apă pentru aceste activități și se intervine, deci, um, și, după cum vedeți, problemele sunt foarte complexe. Am fost plăcut surprins, precum și colegii mei, uh, de faptul că autoritățile din Andalusia, din Sevilla, uh, văd lucrurile uh, cam la fel ca și noi. S-a schimbat um, S-a schimbat uh, partidul la putere și noul, uh, noile autorități care se ocupă de agricultură în Andalusia sunt uh, cam de aceeași părere ca și noi. Negocierile au mers bine, deci, și au rămas la nivel foarte concret. Ne-am întâlnit și cu experți care ne-au explicat cum au anchetat diferitele probleme Cea mai mare problemă a fost uh, un conflict dintre experții în geologie și uh, de la nivel local și cei de la nivel național um, S-a spus că în caz de cutremur de 3,5 pe scara Richter, mm, acest cutremur ar fi de 3, 3 până la 5 uh, grade pe scara Richter. Deci nu ar fi, uh, deci riscul uh, e mic. Însă, alți experți au spus că riscul este mult mai mare și dacă se stochează gaz în zonă, ar putea apărea un fenomen de eroziune uh, Eh, care la rândul lor ar duce la apariția, la posibilitatea eh, apariției unor cutremure. firma care se ocupă de, de importurile de gaz eh, a împărțit cele 16 rezervoare de gaz subterane în patru zone. Deci, o rezervă de gaz dintr-o regiune era astfel suficient de mică pentru a respecta toate regulile și a fost deci aprobată de autoritățile naționale, dar ONG-urile și autoritățile locale din Sevilla, precum și locuitorii, sunt împotriva acestor uh, rezervoare de gaz Deci subiectul este foarte controversat. În ziua următoare am fost în vizită în Parcul Național, care e foarte frumos. Chiar dacă acum uh, e sezonul uscat, uh, vineri ne-am întâlnit cu uh, reprezentanții guvernului spaniol la Madrid. După cum am spus, s-a schimbat guvernul în Spania și noul guvern um, a acceptat argumentele noastre, ne-a răspuns la întrebări uh, și, deci, ce să spun că am speranțe ca problema să se rezolve. Cred că putem să pregătim un document foarte serios cu recomandări specifice și sper că va putea fi vocat, votat la începutul anului viitor. Mulțumesc tuturor celor care au participat și au contribuit la această vizită și sper că vom putea să ajutăm uh, președinta. Mulțumesc pe toți cei care au fost în această delegație, care știu că n-a fost ușoară. Are cuvântul domnul Marcelezi. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc în primul rând domnului președinte al misiunii noastre pentru faptul că a prezidat misiunea Eh, dar și pentru rezumatul cu care sunt absolut de acord. Aș dori să adaug două lucruri. Mai întâi, faptul că reuniunea de la Ministerul Spaniol pentru Tranziția Ecologică a fost eh, foarte interesantă. Am fost foarte bine primiți, dar am obținut și un lucru fundamental pentru misiunea noastră, și anume eh, să se spună că acest uh, proiect de stocare a gazului nu mai este strategic pentru guvernul spaniol, uh, așa cum era acum câțiva ani și, practic, singura, singurul motiv pentru care nu scapă de acest proiect este indemnizarea firmei Uh, deci noi uh, putem juca un rol pozitiv și anume să sprijinim guvernul spaniol, să ajutăm guvernul spaniol să găsească o metodă pentru a scăpa de un proiect care nu mai e strategic, care este într-o zonă naturală, ca în Parcul Național Doniana, și să nu plătească, să nu indemnizeze firma pentru că au plătit suficient contribuabilii uh, când și-au plătit uh, energia electrică. Uh, președintele a vorbit și despre problema lipsei de apă. Am văzut clar că problema este foarte clară. Impactul activităților agricole uh, din zona parcului uh, și aceste furaje ilegale au consecințe grave. Administrația din Andalusia, eh, cât și guvernul spaniol s-au angajat că vor pune capăt acestor foraje și aici cred că Parlamentul European poate să ajute să se găsească formule pentru a se accelera acest proces. Dacă nu, așa cum ne-au spus cei din Parcul Național, impactul va fi foarte grav asupra Parcului Național și nu numai, ci și asupra mediului în general. Deci, Aș dori să spun că misiunea a fost foarte utilă, mulțumesc și putem să avem concluzii comune sprijinite de toți deputații care au fost în această misiune și cu siguranță putem fi foarte utili petiționarilor și uh, autorităților locale care au nevoie de sprijinul Parlamentului European. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Nu mai dorește nimeni să participe la această dezbatere. Cred că uh, președintele de acestei delegații a spus foarte clar ce s-a întâmplat. A existat o vizită în Lusația, Germania, în februarie anul acesta, condusă tot de domnul Ciachi. Și aș dori să ne prezentați informații actualizate în legătură cu aceasta. Cât mai pe scurt, vă rog. Protože Mulțumesc foarte mult. Am vorbit deja de două ori despre această problemă. Este vorba despre utilizarea cărbunelui în scopuri industriale și un conflict cu mediul înconjurător și cultura locală. Am elaborat un raport foarte bun. Mulțumesc secretariatului. I-am uh, rugat pe colegii noștri să comenteze. Uh, am avut doar două observații. Raportul este redactat, este foarte echilibrat și pe 9 octombrie îl vom supune la vot. Cred că uh, are toate șansele să treacă. Doamna Stanoca a fost membră a acestei delegații, nu mai este membră a Parlamentului, este înapoi eh, acasă, acum în Parlamentul Național. Da, și mi-e teamă că eh, a fost cam eh, târziu, în februarie am vizitat această vizită și iată că acum Eh, abia avem raportul. Este un raport însă foarte detaliat și eh, cred că eh, rezultatul a fost pozitiv. Dar eu voi înainta amendamente în legătură cu o chestiune pentru a avea o formulare mai severă. Eu personal am fost șocată am constatat că nu uh, a existat niciun fel de inițiativă uh, de a face față riscurile um, și provocărilor viitorului. Se mizează în continuare pe cărbune. Dar uh, trebuie să ne gândim și la șocul socioeconomic um, legat de ceea ce se va întâmpla cu această economie. Deci am fost surprinsă să uh, pornim abia acum să încercăm să facem față viitorului. E cam uh, târziu. Deci, cred că am subliniat foarte bine problematica legată de poluare impactul asupra societății locale, dar eu cred că uh, trebuie să solicităm o conștientizare a provocărilor viitoare. Nu trebuie să ne mulțumim să așteptăm, să investim bani doar în a îmbunătăți metodologia uh, veche de uh, extracție a cărbunelui și de valorificare a cărbunelui. Eu cred Din acest punct de vedere, voi uh, înainta un amendament și sper ca și Comisia să îl susțină, pentru că avem un fel de responsabilitate față de cetățeni în ce privește viața lor viitoare. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Termenul limită de depunere a amendamentelor, eh, recomandări doar în limba engleză, 26 septembrie ora 15, deci miercuri, săptămâna aceasta, după amiază la ora 3. Și pe 9 octombrie vom vota. Comisia dorește să intervină în legătură cu acest subiect? Thank Mulțumesc, doamnă președintă. Comisia a studiat proiectul de raport și recomandările, mai ales recomandarea numărul 6, care se referă la implementarea dreptului european privind protecția mediului, directiva respectivă, directiva privind apa potabilă și uh, solul și vă mulțumim foarte mult. Președinte, mulțumesc. Încheiem deci, discuția pe marginea acestui subiect. Și a venit și momentul să discutăm despre o altă vizită de informare care a avut loc în mai anul curent, vizita din Famagusta, Cipru. Eu am condus această delegație și a fost o delegație destul de numeroasă, cinci membri plini și uh, trei supleanți uh, și uh, l uh, saluta acum pe Loisos Afenstil, care ne-a însoțit și care a participat. În raport există multe informații, am reușit încercat să mă concentrez foarte mult pe probleme Comisia PETI cu 10 ani în urmă deja a avut o vizită de informare în Famagusta. În contextul cotidian, singurul lucru pe care doresc să spun este că timpul până la urmă ă, s-a scurs pentru o soluție cuprinzătoare, pentru că ă, de ambele părți ale insulei oamenii uită cum pot să conviețuiască și cum pot să-și vorbească uh, propria limbă și uh, limba uh, vecinului. Cei care își amintesc cum arăta Ciprul înaintea invaziei din 1974, practic, au decedat, nu se mai află printre noi. Mai există încă refugiați în statele din Uniunea Europeană, să nu uităm acest lucru. Deci, vizita a fost una foarte emoțională și uh, a fost plină de informații. Cred că a fost o vizită de informare încununată de succes. Recomandările sunt clare. Turcia nu respectă rezoluția Parlamentului European în niciun fel. De aceea este momentul să uh, facem apel la Comisia Europeană prin recomandări și în altei reprezentante pentru uh, politică externă și facem apel la Consiliu să uh, elaboreze o nouă rezoluție și în cadrul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite să solicităm sancțiuni economice împotriva Turciei pentru că nu respectă rezoluția 550 din 1980 patru și nici din 1992 al Consiliului de Securitate. Deci, noi uh, am vorbit despre aceste probleme în cadrul vizitei de informare și iată unde ne aflăm acum. Aș dori să dau cuvântul unor colegi. Există multe înscrieri la cuvânt, dar conform regulilor interne voi da cuvântul domnului Papadakis care a făcut parte din delegație. Mulțumesc, doamna președintă. Odată în plus, aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră personal, să vă felicit pentru organizarea excelentă a acestei deplasări la Famagusta. Știți că avem un interes deosebit legat de această chestiune am făcut recomandări și acestea acum urmează să fie transpuse în practică. Famagusta este un subiect uh, european și trebuie să discutăm acest lucru și în Consiliul European, pentru că Turcia încearcă să uh, aibă legături mai strânse cu Uniunea Europeană și cred că este o ocazie nemaipomenită să exercite presiune, astfel încât orașul Famagusta să fie restituită cetățenilor inițiali. Este o chestiune importantă legată de problematica Ciprului. Trebuie să exercităm din acest punct de vedere o presiune legat de Famagusta și în Consiliul European. Domnul Haci Gheorghe, cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Înainte de toate, doresc să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați uh, condus această delegație și vizita de informare în Famagusta și mulțumesc tuturor participanților la această deplasare. Cred că prin ceea ce ne-ați spus, ați demonstrat că ați înțeles foarte bine care este problematica Ciprului, dar și în ce privește această enclavă, practic acest, acest oraș împre, împrejmuit de, uh, de străini în Europa. Mulțumesc că a fost posibilă această deplasare și mulțumesc uh, ciprioților care, în ciuda dificultăților cu care se confruntă în fiecare zi, vizita noastră s-a desfășurat într-o zi de lucru și nu a fost uh, simplu să ni se alăture în cadrul deplasării, totuși ei au făcut-o. Dar eu cred că Parlamentul European ar trebui și ar putea să facă și mai mult. Nu putem să-i mințim pe oameni. De la invazie încoace, uh, au existat uh, numeroase demersuri, numeroase vizite ale unor delegații, dar în toți acești ani nu s-a făcut vreo încercare care să fie încununată de succes, mai ales în ce privește refugiații din uh, interiorul Uniunii Europene. Cred că și Consiliul ar trebui să facă mai mult și domnul Papadakis s-a referit la asta. Uh, Cred că această chestiune trebuie să fie discutată la cel mai înalt nivel la cel mai înalt nivel trebuie să se deplaseze șefii statelor noastre în Famagusta. Și i-am recomandat și domnului comisar Valdis să aibă discuții la fața locului. Uniunea Europeană trebuie să conștientizeze faptul că este vorba de un sol european. Nu este posibil ca uh, Turcia să izoleze acești oameni de Europa. Este un oraș care nu mai este locuibil dar în același timp este parte a patrimoniului cultural european. Este un oraș important, un capitol important al istoriei Europei și ă, noi mizăm pe această diversitate culturală în Europa. Nu este permis ca oamenii care au fost locuitori ai acestui oraș să dobândească impresia că noi, prin vizita pe care am efectuat-o, considerăm că ne-am îndeplinit misiunea. Parlamentul European trebuie să sprijine lupta acestor oameni. Mulțumesc foarte mult! Iar acum îi dau cuvântul domnului Mavridi. Mulțumesc, doamna președintă. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus, dar aș dori mai degrabă să aduc unele completări. Bineînțeles că dorim să vă mulțumim dumneavoastră personal și tuturor membrilor delegației care s-au deplasat uh, în Cipru și uh, care și-au făcut o idee despre situația de acolo. Este un teritoriu european care se află sub ocupație străină, sub ocupație turcă. Dar există și o altă regiune, lângă Cherinia, în Ciprul de Nord, și eu am vizitat acel loc și alții au văzut că există uh, turci care ocupă ilegal uh, locuințe acolo. Dar, stimată doamnă Wikström, acest subiect trebuie să dobândească o dimensiune suplimentară. Trebuie să depășească până la urmă granițele Ciprului. Are o legătură și cu alegerile viitoare pentru Parlamentul European. Acești cetățeni europeni din Cipru, datorită uh, insistenței uh, sale, au dovedit uh, care sunt punctele forte ale ciprioților. Au reușit până la urmă ca acest subiect politic să fie dezbătut în Parlamentul European. De aceea ne aflăm acum aici. Deci este vorba de dreptul acestui cetățean cipriot să-și uh, dobândească înapoi casa care i-a fost răpită ilegal și faptul că uh, nu s-a găsit o soluție timp de atâția ani demonstrează slăbiciunea um, Europei. Noi credem în cultura europeană, credem în instituțiile europene și uh, convingerea noastră este că cetăeanul european trebuie să fie respectat mai mult. De aici să plecăm în abordarea noastră față de Famagosta. Am citit cu atenție raportul și am uh, un dubiu. Turcia pare să nu dorească să respecte aceste rezoluții. Mai degrabă, se pare că Famagusta este până la urmă un uh, obiect de negociere. Doamna Wikström, care poate fi motivul uh, faptului că uh, autoritățile turce nu au venit să vă salute uh, în calitate de șefa delegației din Famagusta. Da. Mul- mulțumesc pentru intervenție. Dau cuvântul domnului Cristoforo. Vă mulțumesc din păcate, nu voi face decât să repet ce au spus antevorbitorii, dar cred că doar asta putem să facem și anume să vă mulțumim. Această delegație, această vizită în Famagusta a fost una foarte importantă pentru că a, a mers direct la sufletul grecilor din Cipru. E vorba de o tragedie a, suferită de mai mult de 44 de ani de către Uh, grecii din Cipru și de către grecii din toată lumea. Faptul că ați făcut uh, acest mare efort și insistențele dumneavoastră au arătat din nou că Famagusta nu este oricare oraș pierdut, nu este un oraș european, un, euro, un oraș al culturii europene. Iată de ce țineam să vă mulțumesc și să-i mulțumesc uh, domnului uh, petiționar care și-a pierdut acum 44 de ani proprietatea din Famagusta și care, iată, atât de mult timp după, încă se luptă pentru dreptate. Sunt mai mult de 200 de mii de refugiați europeni care trăiesc pe teritoriul european uh, răspândiți în Cipru și în uh, întreaga Europa și care ne întreabă zi de zi ce face Europa pentru noi, ce face Uniunea Europeană pentru refugiații ciprioți și pentru refugiații europeni. Așa cum ați spus și dumneavoastră, această catastrofă creată de uh, această forță de ocupare, această încălcare gravă a drepturilor cetățenilor europeni trebuie să înceteze. Membrii Parlamentului European au avut posibilitatea să vadă fața îngrozitoare a acestei ocupații și a efectelor ei. Această situație din Famagusta ar putea fi rezolvată foarte repede, într-o singură zi, dar din păcate nu asta se și întâmplă. Din păcate, această ocupație continuă și oficialii turci, răspunzători de această situație, nu fac decât să pună în aplicare legea celui mai tare, la urma urmei legea junglei. Cred că Europa nu poate rămâne impasibilă în fața acestei situații. Fie că e vorba despre țări membre UE sau din afara ei. UE, Uniunea Europeană pur și simplu nu poate să închidă ochii la aceste încălcări pe față ale drepturilor omului. Vasele de pescuit turcești uh, sunt uh, Uh, răspunzătoare cu um, contrabanda de persoane, cu contrabanda de buneri, bunuri și de fapt nu sunt deloc trași la răspundere. De ce? Din cauza legii celui mai tare. Pentru un Uh, știți de cazul de acum uh, câteva săptămâni ale cetățeanului uh, american. Trebuie să apărăm și noi drepturile cetățenilor europeni, fie că este vorba despre cetățenii din Famagusta sau din altă parte. Acum, în sfârșit, înțelegeți uh, tragedia pe care o trăiesc acești oameni și cât de importantă este Famagusta pentru noi toți, uh, refugiați uh, ciprioți. Și trebuie ca această situație să fie tratată fără întârziere de către instituțiile europene. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, am vizitat împreună Famagusta în mai multe rânduri și împreună cu domnul Luisos Axendio, care din 2004 a tot venit la Parlamentul European pe propriile sale cheltuieli pentru a face cunoscută și pentru a-și promova cauza. Nu este vorba doar despre cazul Famagustei aici și a proprietății uh, Uh, private. Nu, este vorba despre o, de o problemă unei culturi vechi de mii și mii de ani pusă în pericol. Acum câțiva ani, nu, acum câțiva ani turcii care ocupau Famagusta ne-au luat pe mine, pe domnul Valesa, pe doamna Zazaza, pe domnul Luisus Axedio și pe fostul europarlamentar Axidiu, pur și simplu pentru că intraserăm în orașul Famagusta și am fost arestați, pur și simplu. S-a făcut o declarație de către Parlamentul European cu, așa oca- cu acea ocazie, a fost și o rezoluție care s-a bucurat de o majoritate uriașă aici în Parlament și conform căreia sosise momentul pentru a întreprinde acțiuni uh, uh, în interesul uh, orașului Famagusta pentru a pune capăt ștergerii propriu-zise a istoriei acestui oraș milenar. Dacă vă aduceți aminte, la prima întrunire, unul din elementele cheie discutate a fost tocmai chestiunea Famagusta și s-a cerut de, să se lase deschisă această petiție. Prea puțini oameni din Parlamentul European înțeleg cât de gravă este situația. Înțeleg că s-au făcut multe din punct de vedere al marketingului de către turci, mai mulți membri ai Parlamentului European, mai mulți um, eurodeputați au mers la fața locului însoțiți uh, de prieteni turci și au uh, prezentat și uh, versiunea celelalte părți. Dar totuși, să nu uităm toate rezoluțiile din 1979 încoace, care au tot cerut returnarea orașului Famagusta. Mai mult de atât, avem și o obligație morală vis-a-vis -vis de cultura, civilizația, istoria acestor locuri. Trebuie să luptăm pentru returnarea uh, acestui oraș către locuitorii săi uh, legali. Practic nu s-a făcut decât o abordare fragmentată a acestei probleme și uh, mare parte din locuitorii uh, din Famagusta au trebuit să se refugieze în alte părți ale insulei sau ale Europei sau ale lumii. Încă o dată îi mulțumesc domnului Luisus Axendius pentru activitatea sa extraordinară. Domnul Marias, vă mulțumesc. Și eu vreau să mulțumesc domnului Luisus Axendiu, uh, petiționarul, pentru lupta pe care o duce de ani și ani de zile și se luptă nu doar pentru proprietatea sa, ci în numele tuturor locuitorilor din orașul Famagosta. Ca... Și acest lucru arată cât de importantă este petiția noastră. În decursul vizitei la Famagusta, uh, a fost foarte important ca europarlamentarii să poată vedea cu proprii lor ochi situația, pentru că una este să citești o petiție și alta este să vezi cu uh, proprii tăi ochi problemele de pe teren, să ai uh, să intri în legătură cu oamenii de acolo să vezi un adevărat oraș fantomă care a rămas fără niciun locuitor. Este un exemplu unic, îngrozitor, al unui uh, oraș uh, în, sub ocupație turcă și care să fie întru totul închis. Și asta pe teren european. Trebuie să se întreprindă măsuri. Da, s-au uh, pus în aplicare o serie de, o serie de acțiuni, însă uh, în cazul uh, fam, orașului Famagusta, de fapt, nu s-a întreprins niciun fel de măsură la adresa Turciei pentru că Turcia are un uh, acord vamal, un, un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Dar, pe de altă parte, să nu uităm sutele de mii de refugiați care au trebuit să-și părăsească casele ca urmare a ocupației uh, turcești asupra unui teritoriu european. vorbim despre mii de refugiați care intră mm, în uh, Turcia dinspre Tur uh, în Grecia dinspre Turcia. Uh, Europa a cerut să se întreprindă acțiuni pentru acești refugiați care vin din Turcia. Mm, foarte bine, este adevărat, însă trebuie să se întreprindă acțiuni și pentru refugiații europeni ar trebui să se discute în plenar această chestiune. Trebuie să se includă această chestiune pe ordinea de zi a plenarei, deci uh, chestiunea orașului Famagosta. Și trebuie să se discute și posibilitatea luării, impunerii de sancțiuni la adresa Turciei din acest motiv. Trebuie inițiată o procedură pentru că altfel nu vom face decât să rămânem cu aceste discuții și în rest cu nimic. În ceea ce privește Comisia PETI, ar fi un foarte mare păcat ca lucrurile să rămână doar la nivelul nostru. Trebuie să fie adoptate măsuri speciale, trebuie să invităm uh, în alți oficiali ai uh, Comisiei și Consiliului uh, să viziteze Famagosta, domnul, doamna Mogherini, domnul Han, aceste persoane trebuie duse la Famagosta și să vadă cu ochii lor ce se întâmplă acolo. Iar Turcia trebuie să fie făcută să răspunde, să justifice, să-și uh, justifice acțiunile, pentru că este într totul inacceptabil. Nu, iar nu poate să justifice ceva ce este de mm, nescuzat, și anume această ocupație asupra Famagostei și a unei bune părți din insula Cipru. Dacă nu, nu vom face decât, uh, nu vom lua decât jumătăți de măsuri. Ne vom mulțumi să mergem să vizităm, să vedem și cu asta basta. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru ca această chestiune să fie discutată în plenară la Strasburg. Cred că va fi un uh, foarte important pas înainte. Vă mulțumesc. Cred că nu mai am vorbitori. Uh, și iată, comisia noastră a devenit deodată foarte elenofonă, ceea ce este foarte bine. Bun, voi da cuvântul petiționarului, după care vom discuta pe marginea raportului și recomandărilor. Domnule Afengțiu, aveți cuvântul. Îmi cer scuze, nu reușesc să vă pronunț cum trebuie cuvântul. Accendio doamnă președinte, dar mulțumesc că încercați. Aveți cuvântul și vă mulțumim încă o dată pentru faptul că ne-ați însoțit în uh, partea ocupată și mai ales în cartierul Varoșa. Noi, cei care am luat parte la această vizită, nu vom uita niciodată discuția pe care am avut-o chiar în fața casei dumneavoastră casă pe care sperați, în calitate de proprietar de drept, să vă puteți întoarce, uh, casă în care de altfel ne-ați invitat cândva în viitor să venim la masă. Doamnă președinte, nu la masă vă invit, ci la o petrecere minunată, o petrecere în care vom uh, sărbători repararea acestei uh, greșeli a trecutului. Domnul președinte, vă mulțumesc dumneavoastră și tuturor um, participanților la vizita de lucru de studiu în Famagosta. Vă sunt etern recunoscător pentru faptul că uh, comisia dumneavoastră din 2004 încoace se ocupă de această problemă. De 14 ani vin și revin în Parlamentul European și în Comisia dumneavoastră îi uh, informez pe membrii acestei comisii cu, uh, în privința a ceea ce se întâmplă în uh, orașul și cartierul meu. La început vroiam pur și simplu să vă aducem la atenție că în țara noastră din 1974 se întâmplă o adevărată crimă, o încălcare oribilă a drepturilor omului, care din păcate nici astăzi nu a luat sfârșit. În august 1974 am devenit un refugiat și refugiat am rămas în ultimii ani, de atunci încoace. Iar acum Uh, cresc uh, încă doi refugiați, cei doi fii ai mei, pe unul dintre ei l-ați și cunoscut. Aceasta este realitatea situației din Cipru, din ziua de astăzi. O situație la care s-a ajuns uh, ca urmare a utilizării forței și care a fost menținută tot grație forței. Ori toate aceste oribilități se întâmplă pe teritoriul european. Doamnă președinte, petiția noastră Uh, merge cu un pas mai departe. În prima mea prezentare în fața comisiei dumneavoastră, m-am întors la declarația Schuman și am cerut în mod clar să, ca, să vă amintiți o frază. Europa va fi construită nu pe un plan unic, ci în momentul în care va reuși să construiască în mod solidar uh, acele probleme care ne aduc pe toții la oaltă. Exact asta încercăm noi să facem la Famagusta. Să le permitem locuitorilor de drept ai Famagostei să se întoarcă acasă. Și să Uh, stabilească relații cu ciprioții turci care locuiesc încă acolo. Și astfel să se ajungă la o adevărată solidaritate. Chiar dumneavoastră, doamnă președinte, atunci când ați citat uh, prima, raportul primei vizite de studiu, ați spus că am uitat cum era să trăim împreună. Iată, Famagosta oferă o ocazie nemaipomenită de a coopera, de a interacționa din nou cu ciprioții turci, care sunt la fel de ciprioți ca și noi, grecii. Ciprioți. Doamnă președinte, noi suntem refugiați europeni, nu mai locuim sub corturi, chiar dacă așa a trebuit să locuim pentru câțiva ani, din 1974 încoace. Ne-am clădit propriile noastre case între timp, însă adevăratele noastre cămine sunt în orașul interzis. Da, avem un acoperiș deasupra capului astăzi, însă căminele noastre rămân ocupate de alții. Și nu doar ocupate, ci ocupate într-un fel îngrozitor. Vedem cum uh, casele noastre sunt distruse zi de zi. Țin să vă mulțumesc pentru faptul că în recomandările dumneavoastră ați, ați introdus ce v-am sugerat eu, că atunci când m-ați întrebat ce credeți că e de făcut. Am spus că actorii internaționali, uh, deci precum Turcia, încalcă dreptul internațional atunci comunitatea internațională trebuie să le impună sancțiuni. Vă mulțumesc foarte mult că ați plecat urechea la sugestia mea și că ați introdus această idee de introducere de sancțiuni la adresa Turciei. Cu mare bucurie voi găzdui pe oricine vine din partea Uniunii Europene sau Parlamentului European în Cipru. Oricine vrea să vină să viteze Cipru și să-mi viziteze casa este binevenit. Am o singură rugăminte de la dumneavoastră cu toții. Când vă încheiați activitatea aici, la Bruxelles sau la Strasburg și vă întoarceți acasă, la casele dumneavoastră, când vă apropiați de ușa de la intrare, înainte de a o deschide, vă rog, aduceți-vă aminte de casa mea. Căminul meu, așa cum este el ocupat în Famagosta. Vreau să mă regăsesc și eu în poziția dumneavoastră. Vreau să mă pot și eu întoarce la mine acasă. Zi de zi, când îmi termin munca, vreau să mă pot întoarce acasă la mine. Este dreptul meu în calitate de cetățean european. Un drept care mi-a fost răpit mie, a fost răpit familiei mele, au fost răpit tuturor celorlaltor cetățeni din Famagosta. Ori această situație trebuie îndreptată. Vă mulțumesc încă o dată, doamnă președinte și doamnelor și domnilor membri ai acestei comisii. Vă mulțumesc și eu. Reiterez faptul că nu credem că status quo-ul este o posibilitate. Nu. Această situație poate fi soluționată astfel încât dumneavoastră și ceilalți să vă puteți reîntoarce acasă. Uh, Comisia Europeană este alături de noi astăzi și o invit uh, să își uh, spună opinia pe marginea acestui raport și pe marginea tuturor celorlaltor rapoarte ca urmare a vizitelor de studiu. Practic, situația nu s-a schimbat deloc. Formatul raportului de față este oarecum diferit de cele precedente, pentru că nu are decât o singură recomandare – sunt foarte interesată de reacția dumneavoastră pe marginea acesteia. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Revenirea zonei Famagusta um, cel, proprietarilor uh, Uh, să-i uh, face parte din rezolvarea problemei Ciprului uh, sub auspiciile Națiunilor Unite. Dacă se reiau negocierile, ele vor fi conduse de Cipru. Comisia dorește să repete că un acord complet al liderilor celor doi comunități din Cipru este cea mai rapidă și cea mai directă modalitate de a rezolva problemele legate de problema cipriotă, inclusiv returnarea acestei zone proprietarilor de, de drept. Deci, rezolvarea completă a problemei Ciprului um, va fi sprijinită de Comisie la nivel politic și tehnic. Comisia va sprijini eforturile liderilor um, celor două comunități uh, pentru a rezolva complet problema cipriotă. Comisia este gata să sprijine măsuri de consolidarea încrederii propuse de cele două comunități, inclusiv pentru Varoșa. Doresc să profit pentru a comenta un punct din raport. Aș dori să vorbesc despre situația noilor puncte de trecere a frontierei. Ehm, se finalizează lucrările. O problemă încă nerezolvată este locul unde se va afla postul militar turc în ceea ce privește Turcia, Comisia a subliniat în mod repetat, inclusiv în raportul anual din 2018 privind Turcia, că așteaptă din partea Turciei să sprijine activ negocierile unui acord echitabil problemei cipriote în cadrul ONU, conform rezoluțiilor Consiliului de Securitate și Um, care să respecte principiile pe care se bazează Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Mai dorește vreun deputat să participe la această dezbatere? Mă uit la domnul Șoltes, care a fost în delegație. Mulțumesc, domnule președinte. Colegii ciprioți uh, au uh, comentat foarte mult, uh, nu am nimic deosebit de adăugat, decât că sper, sincer, că vizita noastră nu a fost actul final al, al implicării Parlamentului European. Sper că Parlamentul va continua să facă presiune asupra autorităților, nu doar în Uniunea Europeană, ci și în afara ei, nu doar pentru a sprijini, ci pentru a face tot ceea ce este nevoie pentru a retroceda casele și terenurile petiționarilor. Dacă dorim să apărăm valorile și standardele europene, trebuie să continuăm să acționăm pentru a-i ajuta. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doresc să îl informez pe domnul... Ah, nu, domnule Mavridis, doriți să mai spuneți ceva? Foarte pe scurt, doamnă președinte. Aș dori să-mi răspundeți la întrebare și nu pot să nu comentez ceea ce s-a spus. Doar să-mi exprim uh, dezamăgirea pentru că am ascultat comisia și ea pune accentul pe finalizarea uh, Uh, rezolvarea problemei cipriote. Asta dorim și noi, dar noi astăzi nu vorbim despre rezolvarea problemei cipriote, vorbim în mod specific despre punerea în aplicare a două rezoluții ale Consiliului de Securitate privind Famagusta și mai ales Varoșa. Și e vorba aici de returnarea Famagustei cetățenilor săi de drept despre asta e vorba și în legătură cu asta trebuie să luați poziție și nu să generalizați uh, și să vorbiți despre negocierile între cele două părți, între liderii celor două comunități. Aș fi ales altă modalitate de a structura raportul, spune doamna președinte. Am ales această modalitate Ați primit raportul pe care electronic în, și pe hârtie în toate limbile. Acest raport a fost pregătit de mine, a fost trimis tuturor membrilor delegației și mă bucur să vă informez că am ajuns la un consens complet între toate grupurile politice în legătură cu conținutul. Nu am propus nici o modificare la ultimul titlu, unde se face o singură recomandare, singura recomandare pe care am făcut-o. Deci, e, raportul este foarte ambițios din punct de vedere politic, nu intră în detalii, nu arată cu degetul cazuri individuale. Am fi putut adăuga multe Aș fi putut să continui să vorbesc despre cum a fost să stăm la poartă, cum ne-am simțit stând la poartă și uh, șeful militarilor turci a venit spre mine și când m-a văzut, apoi s-a întors din drum. Aș fi putut să continui să alimentez conflictul, dar am ales să nu o fac. Am hotărât să abordez lucrurile altfel și beneficiez de sprijinul tuturor grupurilor politice. Am avut o discuție și trebuie să ajungem la o, pozi- la, la o poziție comună pentru um, ca Varoșa să fie returnată lo, um, locuitorilor săi care la 44, pe 45 de ani după invazia turcă. Am făcut toate eforturile și toți actorii internaționali au făcut toate eforturile. Trei președinții uh, ale Consiliului Uniunii au eșuat în 2005, 2006 și 2010, precum și uh, masterplanul uh, vicepreședintelui SUA Biden pentru Famagusta uh, pentru a se ajunge la un acord uh, care să includă returnarea Varoșei sub administrarea ONU. Toate aceste încercări au, au eșuat până acum. Propunerile făcute de liderii greci și prioți privind returnarea Varoșei nu au avut succes. Cred că a venit momentul să facem mai multe eforturi și să aducem uh, situația în atenția conferinței președinților să-i facem să ia, facă următorul pas și de aceea facem recomandările pe care le facem astăzi, pentru că punând subiectul în poala Consiliului și mă bucur că președinția austriacă a Consiliului este prezentă alături de noi, Vă spun, va ajunge la dumneavoastră, va ajunge la conferința președinților și vom, ne vom intensifica apoi eforturile. Iată ce am de spus. Mai adaug faptul că amendamentele la recomandare pot fi depuse până pe 28 vineri, în această săptămână, la ora 15 și votul în comisie va avea loc pe 21 noiembrie. Și cred că am terminat. Acum toți colegii doresc să ia din nou cuvântul. Știți că nu vom mai avea interpretare dacă nu ne oprim. Foarte pe scurt, vă rog. Cred că trebuie să menționăm că Primarul adjunct al Famagustei este alături de noi în sală, precum și membrii ai Consiliului Municipal din Famagusta. Ar fi bine să le dăm cuvântul două minute, dacă nu doresc să spun doar că sunt prezenți. Domnul Marias. Πολύ γρήγορα να αφήσουμε και ανοιχτή την οψιόν το ενδεχόμενο να φέρουμε το θέμα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για συζήτηση και ψήφισμα. No, no, that is not the issue. We have procedures in this. Avem proceduri în acest Parlament. Procedura este să votăm în comisie și dacă e nevoie, pregătim o rezoluție, dar coordonatorii trebuie să decidă asta. Acesta este un pas. V-am prezentat cum vom proceda. Putem să facem așa? Foarte bine. Mulțumesc foarte mult și vă urez drum bun înapoi spre cel mai frumos colț al Europei. Și mă uit uh, uitându-mă la, și, și spun asta uitându-mă la cerul plumburiu din Bruxelles. Și înainte de a încheia, doresc să mulțumesc secretariatului care a făcut o treabă fantastică. Uneori uit să vă mulțumesc, dar doresc să vă mulțumesc din inimă pentru tot ceea ce ați făcut și pentru modul în care ați pregătit misiunea și ați uh, redactat raportul. Iată ce am avut de spus. Primarul adjunct al Famagustei este aici. Știu că avem foarte mulți invitați din Famagusta. Din păcate, nu pot să vă dau cuvântul. Trebuie să continuăm și având în vedere că membrii ciprioții ai acestei comisii sunt foarte vorbăreți, ei au luat tot timpul. Not the Greeks this time, actually. Nu grecii de data aceasta. Mulțumesc. Trecem foarte repede la raportul anual, următorul punct de pe ordinea de zi. Eu sunt raportor aici și uh, întotdeauna Mă bucur să discut cu dumneavoastră despre cele mai importante lucruri pe care le-am făcut anul trecut. Um, cel mai important a fost dialogul cu petiționarii, atât aici la Bruxelles, cât și în vizitele noastre, dar și prin e la telefon și așa mai departe. Principalul domeniu de uh, preocupare a fost, ca de obicei, mediul, gestionarea apei, a deșeurilor, protecția mediului și așa mai departe. Alte aspecte au fost drepturile fundamentale, drepturile de vot, drepturile copiilor, libera circulație a persoanelor și afaceri sociale, cum ar fi condițiile de lucru din anumite state membre. Unul dintre obiectivele pe care le-am stabilit în această comisie a fost să colaborăm strâns cu comisii legislative și cred că cooperarea cu acestea a fost din ce în ce mai bună s-a îmbunătățit de la un an la altul în mandat. Mă bucur că am organizat mai multe audieri comune și, în general, am avut o excelentă colaborare. Rețeaua PETI a fost lansată în martie și uh, va fi uh, un instrument util. Uh, cooperarea um, va fi un bun punct de plecare și pentru mandatul următor Cine știe care dintre noi vom mai fi prezenți în Parlament și în ce, ce rol vom avea. Uh, doresc să mulțumesc Comisiei, care este partenerul nostru natural pentru o foarte bună cooperare de-a lungul întregului an. Aproape o treime din petițiile primite au fost transmise Comisiei pentru aviz și ni se răspunde din ce în ce mai repede. Și pentru asta doresc să vă mulțumesc foarte mult. și aștept acum uh, să vă ascult observațiile în legătură cu acest raport anual și sper că vom coopera cât mai bine. Obiectivul meu este să dezbatem și să votăm raportul în plenară în decembrie. Mă opresc aici și dau cuvântul um, membrilor, raportorilor din umbră. Dacă dorește să vorbească cu mine cineva din delegația cipriotă, vă spun că termin imediat, deci voi veni și voi vorbi cu dumneavoastră uh, imediat după aceea. Domnul Scholtes. Mulțumesc, doamnă președinte. Înțeleg că trebuie să ieșiți să discutați cu ciprioții, deci voi încerca să reacționez foarte pe scurt. În general, trebuie să vă mulțumesc pentru acest raport, pentru faptul că ați pregătit aceste documente și însă trebuie să fiu oarecum critic la adresa acestui raport și să depun câteva amendamente. Trebuie să fim mai critici și să ne concentrăm pe problema reală. Într-adevăr, de la un an la altul, Comisia PETI a primit în ce în ce mai puține petiții, dar nu sunt convins că motivul este că situația s-a îmbunătățit în Uniunea Europeană. Mă tem că motivul este faptul că motivul este în altă parte. Nu cred că se încalcă mai puțin dreptul european, mai ales când vine vorba de drepturile omului. Poate motivul este că oamenii nu-și dau seama, nu știu că pot folosi petiția ca uh, modalitate de a se plânge de încălcarea drepturilor lor în propria țară. Sau poate nu au încredere în modul în care procesăm petițiile și nu văd uh, utilitatea depunerii unei petiții. Cred că petiția trebuie să fie un instrument efic eficace um, pentru ca cetățenii să folosească această legătură între uh, țara lor și Uniunea Europeană, modalitate de a ne informa um, ce se întâmplă în țările lor, uh, în domeniile pe care se concentrează petițiile. petiționarii trebuie să aștepte prea mult pentru a primi un răspuns sau un feedback din partea comisiei. Această reacție uh, instituțională este dezamăgitoare și poate să ducă la anumite dubii în legătură cu utilitatea legislației europene sau a instituțiilor europene. Și acest lucru se întâmplă în cazul uh, cetățenilor care cred inițial în Uniunea Europeană. Cred că trebuie să facem mai multe pentru uh, a uh, obține o mai bună conștientizare a funcției Comisiei PETI și a posibilităților de a depune o petiție. Trebuie să cerem Comisiei să abordeze mai precis lucrurile în răspunsurile ei și să nu folosească inadmisibilitatea ca principiu majoritar. Uneori vedem chiar în anumite cazuri că decizi, există decizii politice de, uh, privind admisibilitatea luată prin majoritate calificată a grupurilor. Nu ar trebui să fie așa, pentru că legea e una și trebuie respectată. Și admisibilitatea trebuie evaluată pe uh, criterii profesionale și nu politice dacă nu hotărăște majoritatea politică și nu se folosește doar uh, criteriul legal. Mulțumesc, dar oricum vom depune amendamente. Thank you very much for your contribution. Mulțumesc foarte mult pentru această contribuție, domnul Marias. Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să vă felicit pentru proiectul de raport redactat. Este un referitor la cele mai importante subiecte ale anilor viitor. Vom înainte amendamente, dar uh, poate că am 3-4 observații. Colaborarea Comisiei PETI cu uh, ombudsmanul european este foarte importantă. Este nevoie de o colaborare plină de conținut, pentru că trebuie să cooperăm pentru a proteja drepturile cetățenilor și cetățenilor. Este uh, o datorie comună a noastră și a ombudsmanului. În al doilea rând, am vorbit despre inițiativele din Consiliul European. Am vorbit cu domnul Timmermans despre asta. Cetățenii trebuie să poată să uh, se pronunțe um, în contextul inițiativei cetățenilor pentru că în felul acesta pot să-și exercite drepturile și să se implice direct. Ne-a preocupat și subiectul Brexit și putem constata că acest subiect foarte important politic al competențelor uh, statelor membre trebuie să găsească rezolvare. Au venit cetățeni britanici în uh, comisia noastră care uh, ne-au propus subiecte și iată, am putut constata că există ă, până la urmă efecte pentru toți atunci când un stat decide să se retragă, toate celelalte state au de suferit. Cetățenii trebuie să aibă posibilitatea să se pronunțe. Au fost până la urmă și cetățeni britanici care au votat împotriva Brexitului dar pe toți cetățenii din Europa îi preocupă ce se va întâmpla după Brexit. După 1992-93, munca noastră uh, nu a avut o asemenea dimensiune ca cea prezentă. Au venit mulți cetățeni în număr mare să uh, ni se adreseze. Și un alt subiect care de asemenea este foarte important, cine uh, se ocupă de uh, copii uh, atunci când părinții se despart, binele copilului care trebuie să se afle în centrul atenției, știm și problemele legate de răpirea uh, copiilor în Spania în timpul dictaturii lui Franco, dar și după perioada Franco. Este un subiect important care i-a preocupat pe spaniol nu este neapărat uh, un subiect uh, clasic cum ar fi uh, libera circulație a cetățenilor, protecția drepturilor cetățenilor, dar oricum sunt subiecte cărora trebuie să uh, le acordăm atenția noastră. Mulțumesc din partea Comisiei. Doamna președintă, nu vă voi răpi mult timp. I Am ascultat pe antevorbitori și am înțeles încă o dată cât de importantă este comisia dumneavoastră, munca pe care membrii comisiei o desfășoară pentru a face o punte între instituțiile europene și cetățeni. Este o muncă foarte importantă care completează alte inițiative. Munca dumneavoastră este foarte apreciată de noi, este o experiență și o practică foarte pozitivă. În ce privește proiectul de raport, doamna președinte, comentarul nostru preliminar este că apreciem elementele pe care le-ați cuprins în raport, și referirea la cooperarea dintre Comisie și Parlament, pentru că eu m-am ocupat de coordonarea petițiilor pe care le-ați primit și uh, pe care le-ați adresat și Comisiei. Iar în ce privește um, durata răspunsurilor noastre, într-adevăr ne-am străduit să reducem timpul pentru a răspunde mai repede și mai bine la problemele menționate. Iar în ce privește uh, mediul înconjurător, problematica dizabilității, unor cetățeni, bunăstarea animalelor, protecția copilului, Brexitul și alte subiecte Uh, pe care le discutăm împreună cu Parlamentul, rolul jucat de Carta Drepturilor Fundamentale. Sunt chestiuni care trebuie discutate și în plen, ca și cazurile de încălcare a tratatului, de infringement. Și în fiecare zi încercăm să creăm un bun echilibru să ne asigurăm că legislația europeană este implementată și să dăm o a doua șansă celor care nu dispun încă de posibilitatea de implementare a legislației. Deci, consolidăm dialogul uh, cu statele membre care uh, riscă o procedură de infringement pentru a uh, le asculta argumentele și de a continua dialogul și din acest punct de vedere. Astfel încât, uh, sigur, să ascultăm și uh, argumentele părții adverse. Apreciem foarte mult activitatea pe care dumneavoastră o desfășurați, nu doar în ce privește problematica petițiilor, dar și misiunile de informare pentru a asculta vocea cetățenilor europeni. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci, sperăm să putem coopera și mai bine pe viitor, anul viitor. Stimați colegi, mai avem o jumătate de minut. Pe 27 septembrie, ora 15, este termenul limită de depunere a amendamentelor. Pe 21 noiembrie Votăm. Vă doresc o seară plăcută.